Good morning, colleagues. Um, let's begin our meeting. Bună dimineața, stimați colegi. Haideți să începem ședința noastră. Dacă nu uh, are nimeni comentarii vis-a-vis -vis de ordinea de zi, o adoptăm. Adoptăm și procesul verbal al întâlnirilor de pe 28 septembrie și 8 martie. Profilul lingvistic. Astăzi nu avem interpretare în croată, malteză și galeză. În rest avem interpretare să aprobăm recomandările coordonatorilor. Numirile de raportori. Eu însumi am fost numit raportor pentru un punct pe care îl abordăm chiar astăzi, de fapt, proiectul de moțiune de rezoluție, utilizarea datelor utilizatorilor de Facebook de către Cambridge Analytica. Domnul de Jong va fi raportor pentru regulamentul Consiliului care se referă la programul Pericles 4 care se referă la protecția euro împotriva falsificatorilor. Se extinde acest program pentru perioada 2021-2027. Domnul de Jong va mai fi re, a, uh, responsabil și pentru propunerea de regulament a Parlamentului, pe lângă cea a Consiliului despre care am zis adineauri, tot în ceea ce privește programul Pericles 4. Domnul Branislav Scripec se va ocupa de decizii de punere în aplicare a Consiliului cu privire la schimbul automat de date de amprente și de ADN, sunt două rapoarte separate, cu Irlanda. Domnul Scripec se va ocupa de schimbul, schimbul automat de date cu amprente cu Croația. Vă rog să aprobăm aceste recomandări. Mulțumesc. Al treilea punct. Avem o rectificare la regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, de modificare a regulamentului 1987 per 2007 și a deciziei 2007 per 533 per JAI a Consiliului, precum și de abrogarea regulamentului UE 1077 per 2011. Și acum trecem la actele delegate și de punere în aplicare. Actele delegate. Proiectul de acord cu privire la perioada de vacanță din 2019 în legătură cu alegerile europene, ca să vedem ce se întâmplă cu actele delegate și cu um, procedura de reglementare cu control, măsurile care vizează această procedură. Ei bine, proiectul de acord a fost aprobat de CCC în întâlnirea pe 11 septembrie și v-am informat cu privire la această decizie prin buletinul informativ din 24 august, deci v-am notificat de proiectul de acord. Am actualizat uh, manualul Parlamentului European privind uh, actele delegate și de punere în aplicare pentru a alinea cu acordul interinstituțional, interinstituțional cu privire la mai bună legiferare în 2016. În ceea ce privește actele de punere în aplicare, pe 24 septembrie 2018, Parlamentul a primit uh, un proiect de, de, deci, de decizie de punere în aplicare a Comisiei cu privire la protecția adecvată a datelor personale de către Japonia. Termenul intern de obiecții este 8 octombrie, ora 12 ziua. Ne vom ocupa de acest subiect, protecția datelor cu caracter personal în Japonia și astăzi, la punctul 5. Se pare că am vorbit prea repede în ceea ce privește rectificarea respectivă. Vreau să spun că nu toate versiunile lingvistice sunt disponibile și de aceea rectificarea respectivă va fi abordată la următoarea, la următoarea întâlnire. E vorba de rectificarea despre care am vorbit, care vizează EULISA. Mă întreb dacă m-a ascultat cineva, dar oricum, să spun ca să fie în procesul verbal. Îmi place să fiu întotdeauna cât mai precis. Bun, să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. utilizarea datelor utilizatorilor Facebook de către Cambridge Analytica și impactul asupra protecției datelor. Aici vom examina propunerea de rezoluție și vom avea o dezbatere. Stimați colegi, doresc deocamdată să vă prezint pe scurt propunerea de rezoluție. Prezentăm această propunere de rezoluție în baza regulii 123 Aliatul 2. Rezoluția este un rezultat al unei munci titanice, în urma unei uh, audieri la conferința președinților, dar și uh, în urma a trei audieri separate, organizate de către Comisia Libe și le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în organizarea acestor audieri, care au avut loc într-un uh, calendar destul de strâns. Audierile au fost detaliate și eficiente. Moțiunea așadar este rezultatul logic al evenimentelor din care a reieșit că datele utilizatorilor Facebook au fost utilizate în mod abuziv. Stimați colegi, știm că politicile și acțiunile Facebook au uh, pus sub risc Pol, um, datele personale ale cetățenilor, dar de, dar de asemenea reprezintă um, un risc al un risc la adresa sistemului electoral. După cum știți, pe 22 mai, președintele Parlamentului a avut o întâlnire cu Mark Zuckerberg și după aceea au avut loc și câteva audieri organizate de LIBE în strânsă cooperare cu ITRE, AFCO și IURI jurie, îmi cer scuze. Întrebările pe care le-am primit la aceste audieri, precum și uh, răspunsurile pe care le-au trimis uh, Facebook, precum și inputul primit de la organizațiile care apără interesele consumatorilor, de la activiști, de la ONG-uri, de la jurnaliști independenți, de la diversi comisari europeni, toate aceste informații au reprezentat o foarte bună bază de pornire pentru redactarea propunerii noastre de rezoluție și le mulțumesc încă o dată tuturor celor care ne-au ajutat să redactăm acest document foarte complex. În ultimele săptămâni am lucrat îndeaproape cu liderii comisiilor implicate și cu membrii Parlamentului, în așa fel încât să redactăm acest proiect de rezoluție. Eu consider că moțiunea care a rezultat această propunere, deci, este foarte clară și echilibrată. Noi facem un apel ca uh, actorii implicați să da, dea dovadă de responsabilitate și să asigure că astfel de evenimente nu se vor mai întâmpla. Stimați colegi, cred că pot să spun, în numele tut- majorității dintre noi, că am fost dezamăgiți în momentul în care Facebook nu a acceptat să trimită, la cererea noastră, membrii ai personalului său de la nivelul adecvat din ierarhia corporatistă și cu expertiza tehnică necesară pentru a răspunde la toate întrebările cât mai detaliat. În opinia mea, s-a ajuns așadar la o informare deficitară. Nu am avut suficiente informații în audierea noastră. De aceea, în textul uh, rezoluției, eu propun să se realizeze un audit de plin de către, EU, de către ENISA și de către Comitetul European de Protecție a Datelor. Aceasta este prima mea cerință. Ca în text să cerem un astfel de audit independent. În plus, trebuie să vedem cum utilizează partidele politicile și campaniile politice platformele sociale în scopul de a-și desfășura campaniile. E nevoie de un cod de conduită la care să participe toate părțile implicate dacă nu e nevoie de acțiune legislativă în acest domeniu. Cred că este o temă asupra care trebuie să ne aplecăm. Compania trebuie să aplice GDPR pe deplin și trebuie să fie pe deplin în conformitate cu regulile acestuia. Conformitatea cu regulile GDPR este esențială și am adresat o întrebare directă lui Mark Zuckerberg la audierea inițială în conferința președinților. Acolo el a spus că GDPR nu este singurul um, document um, care ține de conformitate și că mai este nevoie de ceva. Și eu cred că trebuie să um, îi dăm dreptate, e nevoie și de un cadru de e-privacy. Trebuie să analizăm și acest concept și să nu pierdem din vedere ce se întâmplă cu Facebook. Deci, fac un apel Consiliul trebuie să țină seama de aceste lucruri în momentul în care analizăm împreună dosarele legislative. Acestea sunt principalele aspecte, bineînțeles mai sunt și alte chestiuni cuprinse în rezoluție. Dau drumul dezbaterii. Stimați colegi, haideți să începem mai întâi cu coordonatorii. Coordonatorii care sunt prezenți, începem cu PP-ul. Domnul Vos va lua cuvântul în numele doamnei Metzola. Pentru PP, Axel, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, pe de o parte sunt uh, mulțumit că am reușit să încheiem uh, această anchetă de până acum, chiar dacă am avut uh, senzația că unele lucruri s-au mai um, repetat și din punct de vedere al procedurilor și al întrebărilor, dar am primit și răspunsuri bune. În ce măsură ar trebui să facem o investigație, mm, dacă e posibil prin ENISA? Mi se pare puțin îndoielnic în momentul de față nici nu pot să-mi dau seama dacă ENISA are competență uh, să se exprime la mm, sau să acționeze în uh, probleme de, pro, de protecția datelor. Avem uh, responsabili la nivel național, avem un oficiu european pentru protecția datelor care ar trebui să se ocupe de asta. Deci nu prea îmi dau seama dacă ENISA este uh, Uh, forul potrivit. Iar apoi, cum delimităm o astfel de anchetă? Uh, să înceapă ea în Irlanda, să înceapă în Statele Unite? Care sunt competențele pe care le avem noi în Statele Unite pentru a face acolo anchete? Și dacă pe lângă acesta, unde, în ce țară europeană să mergem? Și Ancheta pe care am uh, uh, făcut-o noi, practic, uh, abia viza date ale unor cetățeni europeni. Tocmai de aceea mi se pare complicat de stabilit ceva clar aici. Ce nu aș putea accepta ar fi uh, ideea de noi reglementări. Uh, nici acestea nu ar putea evita un abuz. Um, crimele, furturile continuă, chiar dacă le-am interzis. Același lucru se întâmplă cu abuzul de date. Numai, și aici numai un uh, control mai intens uh, și mai strict ar putea ajuta. Și controlele au fost prevăzute și uh, făcute mai stricte în uh, regulamentul uh, general privind protecția datelor. Chiar dacă aceste evenimente intră mai degrabă sub directiva privind protecția datelor din punct de vedere al mm, calendarului, să spun așa. De aceea, eu m-aș concentra mai degrabă asupra întrebării următoare. Cum putem, pentru viitor, să acționăm în mod preventiv pentru a evita astfel de cazuri, cum putem consolida controlele. Pentru că o anchetă ulterioară sau mai multe reglementări, în principiu nu mi se pare că mm, au vreun sens. Și în, cur- și în viitor vom avea mm, uh, abuzuri în domeniul utilizării datelor și dacă apelăm la ENISA, cred că uh, lucrurile vor fi disproporționate. Cred că trebuie să vedem lucrurile cum sunt. Este un abuz al utilizării de date care trebuie combătut, controlat, iar apoi vom vedea dacă există lacune în reglementările noastre. Și utilizarea regulamentului uh, general privind protecția datelor merită um, analizată pentru a vedea dacă am creat mecanismele necesare. Însă, fără să știu dacă regulamentul nostru este suficient pentru astfel de cazuri, cred că nu merită să vorbim despre noi reglementări. Eu sunt deci oarecum reținut uh, față de aceste uh, inițiative. Cred că trebuie să consolidăm controlele, și să uh, facem să funcționeze foarte bine regulamentul general privind protecția datelor. Okay. <clears throat> Thank you very much, uh, Mr. Voss. The... Mulțumesc, domnule Voss. Voi răspunde la sfârșitul în uh, contribuțiilor, uh, intervențiilor, îmi scuze, de celălalt colegi, dar deocamdată vreau doar să spun un lucru. Acum discutăm despre cum poate să răspundă Parlamentul la toate aceste îngrijorări pe care le avem vis-a-vis -vis de Facebook. Mandatul nostru era să vedem cum putem răspunde noi, Parlamentul, îngrijorărilor cetățenilor vis-a-vis -vis de Facebook. Mandatul mi se pare că este foarte clar definit și îngrijorările acestea sunt clare. Bineînțeles, sunt diferențe uh, între grupurile politice și între colegii cu mai multă sau mai puțină experiență aici, dar în orice caz există competențe clare pentru Parlament în acest domeniu. Sunt competențe de soft power și sunt și competențe de reglementare. Trebuie să citim cu mare atenție uh, rezoluția. De exemplu, cerem aici un audit independent de către ENISA și de către Comisia de Protecție Datelor chestiunile acestea se pot face, într-adevăr, sunt niște măsuri minime. Putem uh, să facem și mai multe, dar vreau să spun de la bun început că vizăm diverse aspecte în rezoluție pe care trebuie să le păstrăm. Aș dori ca în momentul în care analizăm rezoluția să nu pierdem din uh, vedere acest lucru. Pentru S și de doamna Sepal. Claude, ich muss Mulțumesc, Claude. Trebuie să spun că sunt oarecum uimită, dar mă bucur că PP-ul și în special domnul Vos recunosc cât de important este ca uh, regulamentul general privind protecția datelor, GDPR, să fie aplicat în mod uh, Uh, adecvat. Și sper că împreună vom putea uh, insista astfel încât autoritățile naționale de, prote de protecție a datelor, cât și bordul la nivel european, să uh, primească personalul de care au nevoie pentru a-și putea exercita activitățile. Pentru că mi se pare că în statele membre deocamdată lucrurile nu sunt de la sine înțelese. Acum, că trebuie să controlăm mai mult și nu să creăm reguli uh, noi tot timpul. Mi se pare o abordare destul de bună. Mi-aș dori ca PP-ul să aibă aceeași abordare uh, și în alte domenii, pentru că în alte domenii uh, foarte des cere noi reglementări, n-am să numesc exemple. Acum, în ceea ce privește audierile pe care le-am avut referitoare la Facebook, întrebările s-au repetat, într-adevăr, însă dintr-un motiv foarte întemeiat și anume pentru că în aceste audieri, la întrebări, nu am primit nici un fel de răspuns. Și când am spus că și conform vechilor reglementări de protecția datelor Facebook nu a respectat regulile, atunci ni s-a răspuns uh, din partea Facebook, citez aproximativ, credem că am făcut bine. Ei bine, crezutul ne ajută la nimic, trebuie să te asiguri că respecti regulile. De asemenea, nu uh, avem în vedere un singur caz precis din trecut, ci uh, din potrivă, cred că trebuie să analizăm în mod general, având în vedere răspunsurile foarte vagi pe care le-am primit. Deci trebuie să vedem în general dacă Facebook respectă reglementările, dacă uh, Uh, continuă să uh, colecteze uh, în masă date, cum a făcut-o și în trecut, și dacă aceste date le transmite mai, de, mai departe, permițând astfel manipulări, inclusiv manipulări ale alegerilor. Și în acest moment aș vrea să uh, mai adaug un lucru. Cine își cumpără rezultate ale alegerilor? Cine are banii să influențeze uh, Uh, alegeri în întreaga lume și trebuie să ne întrebăm în interesul cui au loc aceste manipulări electorale. Deci mi se pare foarte important să acționăm aici. De asemenea, pentru bordul uh, european de protecție a datelor trebuie inclusă și ENISA. De multe ori când vrem să verificăm cum uh, tratează Facebook uh, datele, uh, este vorba și de foarte multe aspecte tehnice. Tocmai de aceea implicarea ENISA mi se pare inevitabilă pentru a putea <clears throat> clarifica anumite elemente tehnice. Acum, dacă vrem să verificăm ce se întâmplă în Europa sau în alte țări, pentru mine această întrebare nici măcar nu se pune, pentru că toate sunt legate. Fie că începem în Irlanda sau ori, în oricare altă țară europeană, este irelevant, conform regulamentului privind protecția datelor, când sunt afectați cetățeni din mai multe state membre și putem porni de la această premisă în cazul Facebook, în orice caz, toate autoritățile trebuie să coopereze. Deci este clar că Uh, este vorba de uh, uh, intervenția Bordului European pentru Protecția Datelor. Acum, cum va ajunge la rezultatele sale, rămâne la latitudinea acestui organism. Și bineînțeles joacă un rol și ce face Facebook în Statele Unite, pentru că Facebook spun, noi respectăm toate regulile, însă așa cum ne-am prins și noi în Europa că Facebook de fapt nu respectă toate regulile, um, am îndoieli față de faptul că acest angajament uh, uh, pe care și l-a asumat uh, Facebook nu este respectat probabil nici în Statele Unite, așa cum nu a fost în Europa. Tocmai de aceea Uh, ne întrebăm care sunt posibilitățile de control și, prin, uh, și referitor la Privacy Shield, la scutul pentru viața privată. În această rezoluție mi-aș dori uh, mi-aș fi dorit formulări mai stricte, o critică mai dură, dar pot accepta textul pentru că îmi dau seama că trebuie să fie un text pe care să-l accepte toată lumea. Însă dacă cineva s-ar gândi să mai dilueze ceea ce este acum în rezoluție, vă promit că mă pierdeți. Uh, nu aș mai putea uh, participa. Uh, ave, urmează și alegerile, deci trebuie să ținem cont și de asta, trebuie să facem verificări stricte cât mai repede. Mulțumesc pentru ECR, este coordonatoarea doamna Stephens, dar nu este în sală, de deci, aceea vom trece acum la ALDE, doamna Grisbeck, nici ea nu este prezentă, însă va lua cuvântul doamna Sophie Intveld. Sophie, te rog, da, mulțumesc. Claude, mulțumesc pentru acest proiect de rezoluție. Voi fi foarte succintă, deoarece sunt în mare parte de acord cu cele spuse de doamna Sippel. Am câteva comentarii generale și eu. Pe mine mă surprinde mereu reticența PP-ului de a aplica efectiv legislația europeană. Există GDPR-ul, suntem foarte mândri că avem cea mai bună lege în domeniul uh, vieții private din lume, dar trebuie să o și aplicăm ca să-i apărăm pe cetățenii noștri. Se pare că dumneavoastră interesați, uh, reprezentați, îmi cer scuze, interesele marelor companii americane în loc de interesele cetățenilor europeni, dacă îmi permiteți să fiu un pic cinică. Un comentariu scurt ar fi că ar trebui să analizăm punerea în aplicare și asigurarea aplicării în general a legislației. De multe ori avem tendința de a da legi foarte detaliate, dar apoi punerea în aplicare este, rămâne de dorit. Când a intrat în vigoare GDPR-ul, multă lume a fost surprinsă de câteva dintre cerințele GDPR, care de fapt erau cerințe și de dinainte, din directivă. Și astfel ne-am dat seama în ce măsură era practic ignorată directiva anterioară. De aceea cred că ar trebui să fim și mai stricți, pentru că tehnologia înregistrează progrese și permite din ce în ce mai multe interferențe, nu doar în viața noastră privată, ci și în procesul nostru democratic, după cum am văzut în cazul cu Facebook, cu Facebook și Cambridge Analytica. La alineatul 24 Într-adevăr, aici e vorba despre punerea în aplicare a legislației. Este foarte bine să sugerați că responsabilitățile autorităților de protecție a datelor trebuie să fie crescute, dar nu sunt de acord ca acest lucru să se facă prin introducerea unei, unei, noi, unei noi taxe asupra sectorului IT. Aici e vorba de un, uh, o responsabilitate a autorităților publice. Cred că vom avea o audiere pe această temă în ianuarie, dacă nu mă înșel, pe această temă. Dacă guvernele naționale acordă sau nu suficiente mijloace autorităților de protecție datelor pentru ca acestea să își desfășoare responsabilitățile. În uh, Olanda, autoritatea de protecție datelor primește mai puțin de o treime din ceea ce are nevoie pentru a-și desfășura activitățile așa cum trebuie și asta înseamnă că nu se poate pune în aplicare așa cum trebuie GDPR. Nu se îndeplinesc cerințele. Comisia ar trebui să dea drumul unor proceduri de încălcare a legislației. Nu ar trebui să impunem taxe noi pentru a rezolva problema, ci bugetele naționale ar trebui să acorde mijloacele financiare necesare autorităților de protecție datelor. Nu ar trebui să avem taxe noi, ci ar trebui să forțăm autoritățile naționale să facă ceea ce au obligația de a face. Și un ultim comentariu cu privire la aliniatele 25 și 26 cu privire la Privacy Shield. Pe 5 iulie am dat o rezoluție în Parlament în care am spus că ne așteptăm ca acest Privacy Shield să fie în conformitate cu GDPR până la 1 septembrie și din câte știu eu nu s-a făcut nimic încă. Cred că este nevoie de un alinat adițional prin care spunem că cerem suspendarea Privacy Shield legat de faptul că mie nu mi se pare că acel Privacy Shield este chiar uh, foarte bun, foarte eficient din punct de vedere juridic. Dar indiferent de acest lucru, ce facem cu acest Privacy Shield care nu este în conformitate? Avem GDPR-ul, surile și trâmbițe, dar nu este pus în aplicare. Ce facem? Nu suntem legiuitori foarte buni atunci. De aceea eu uh, noi vom propune introducerea unui alineat prin care facem o trimitere la rezoluția din iulie, la termenul de 1 septembrie, care nu a fost respectat și, drept consecință, ar trebui să se suspende Privacy Shield-ul. Și, în concluzie, aș dori să spun că, în opinia mea, Comisia Europeană ar trebui să fie mult mai dură pe punere în aplicare. Mult, mult mai dură pe aplicarea GDPR. Vă mulțumesc! On the implementation enforcement, of course, we'll hear from the commissioners. În ceea ce privește implementarea și aplicarea, vom putea asculta uh, și comisia și putem aborda asta în contextul rezoluției. Mulțumim, Sophie. Acum, în numele GUE, avem pe cineva? Se pare că nu este cazul. Dacă um, colegii vor uh, ajunge în timpul dezbaterii, le, vor, le voi da cuvântul. Domnul Franț, în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Scandalul uh, Facebook și Cambridge, Cambridge Analytica nu este numai un scandal privind protecția datelor. Autoritățile anchetează deja, dar uh, este mai ales un scandal democratic. O întreprindere a spus că e vorba de, cere, de cercetare, a făcut rost de 87 de milioane de date pentru, uh, pentru referitor la 87 de milioane de cetățeni și le-a manipulat, le-a folosit fraudulos. Uh, Ehm, se presupune că mm, datele au fost folosite pentru a manipula alegerile din Statele Unite, ehm, rezultatul referendumului privind Brexitul în Statele Unite, în uh, Regatul Unit și așa mai departe. Dar nici nu se știe câte date au fost deja folosite în acest uh, scop. Uh, Facebook a spus că mm, referitor la cetățenii europeni, că au fost folosite întâi 27 de milioane, apoi au retractat totul. Uh, cum au fost uh, folosite aceste date? Care au fost obiectivele? Era vorba de a incita oamenii să meargă la vot sau de a-i uh, incita să nu meargă la vot? Uh, care au fost, deci, obiectivele? Sperăm că în timpul anchetei se va găsi un răspuns la aceste întrebări. Trebuie să continuăm să supraveghem, să fim cu ochii pe acest subiect. Însă trebuie să vedem care a, care a fost efectul asupra democrațiilor noastre. Uh, Oare aceste manipulări uh, au dus la alegerea președintelui Trump și la uh, Brexit? Nu se știe, dar acesta este miezul scandalului. O echipă de cercetători uh, de la Universitatea Warwick a analizat activitatea grupurilor de extremă dreapta din Germania și au căutat cauze, s-au uitat în urmă de, în funcție de oraș dacă există o legătură statistică cu numărul de străini care trăiesc, nivelul de educație, nivelul de venit și așa mai departe. Singurul uh, singura variabilă pentru care exista o legătură era uh, nivelul utilizării Facebook în populația respectivă. Facebook este o provocare pentru democrația noastră chiar și fără Cambridge Analytica. Tocmai de aceea e bine că rezoluția noastră cere mai multă transparență în ceea ce privește uh, reclamele politice pe rețelele sociale. E bine că uh, se vorbește și despre uh, faptul că um, despre punerea la dispoziție de date de către Facebook. Este bine Um, că și în Statele Unite se analizează acest lucru, dar este insuficient. Transparența este importantă, dar necesită și uh, reguli. Să ne uităm la scandalul Dieselgate. Dacă am de ales între 3, 4, 5 producători a căror uh, autovehicule toate emit prea multe noxe, dar uh, o spun deschis, ce am câștigat de, la, de pe urma acestei transparențe? este nevoie de reguli care să definească ce e permis și ce nu e permis. Și ce nu e permis. Tocmai aici uh, există diferența în ceea ce privește protecția datelor între noi și Uniunea Europeană. Noi ne dorim ca um, reclamele politice bazate pe datele utilizatorului să fie interzise. Este uh, vorba de miezul democrației noastre și nu putem accepta acest risc. Nu se poate ca la nivel formal să mai avem alegeri, dar uh, întreprinderi precum Facebook uh, să decidă cine primește ce informații înainte de alegeri. Avem nevoie de o interdicție a acestui micro-targeting, acestei micro-țintiri, înainte de alegeri, dacă se poate. propunerea comisiei uh, de ce a fost publicată ieri um, um, vorbește mai mult despre uh, transparență. Ci, da, noi nu lăsăm vulpea să aleagă ce găin mănâncă atâta timp cât ne spune transparent ce are de gând să facă. Important este să existe reglementare. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Asta ne amintește de Um, cât de complexe sunt lucrurile și de faptul că oamenii se așteaptă la acțiune din partea Parlamentului. Am spus că îi voi accepta pe colegii care vor uh, ajunge în timpul dezbaterii. Domnul Dalton, în numele ECR. Mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuze că am întârziat. Uh, votam la IMCO la propriul meu raport. La grupul ECR am fost uh, șocat să aflăm de acest abuz Facebook și Cambridge Analytica. Condamnăm aceste abuzuri și suntem de acord că nu mai trebuie să se întâmple niciodată acest lucru. GDPR, uh, sprijinit de grupul nostru, este un uh, act normativ util în acest sens. Ne bucurăm că Cambridge Analytica s-a închis um, Regatul Unit se anchetează destul de bine acest lucru și deja s-a uh, dat o amendă Facebook. Facebook pare să-și fi îmbunătățit uh, cooperarea cu autoritățile de protecție a datelor din Irlanda și în alte state membre. Însă mai avem, statele membre au mult, multe teme de făcut în ceea ce privește GDPR, pentru că de multe ori își subfinanțează aceste autorități. La nivelul Uh, Regatului Unit, uh, avem un, uh, autoritatea noastră de protecție a datelor se pregătește pentru cooperarea cu UE în urma Brexitului. În ceea ce privește rezoluția, ni se pare una echilibrată, unele elemente însă merg prea departe pentru ECR. De exemplu, referiri specifice față de campania Brexit nu ni se par utile. Propunerea Uh, unor amprente digitale obligatorii pentru campaniile electorale nu este o propunere rea, dar este nevoie de o evaluare a impactului și depășește competențele UE. Am vrea să se reformuleze textul. Aliniatul nou vorbește despre profilarea în scopuri politice, care este interzisă, dar acest lucru nu este uh, Uh, adevărat. Uh, articolul 9 din GDPR permite uh, crearea de profiluri, dar numai în anumite circunstanțe, și anume cu acordul subiectului datelor. Alineatul 17 spune că Facebook ar trebui să-și schimbe modelul de afaceri. Nu credem că Parlamentul European este cel care să decidă asta. Facebook trebuie să decidă în cadrul limitărilor juridice impuse de statele membre și de Uniunea Europeană. Am vrea ca acest element din alineatul 17 să fie eliminat. Apoi, um, o nouă taxă privind platformele este menționată într-un aliniat pe care am vrea să-l eliminăm și apoi aliniatul 40 face apel la Consiliu să continue să lucreze la e-privacy. Noi ne-am dorit ca întâi să funcționeze GDPR timp de o vreme și uh, dacă există evaluări uh, bune, uh, vom putea decide și după ce vom vedea aceste uh, Uh, progrese vom uh, decide dacă avem nevoie de noi reglementări. Mulțumesc! Mulțumesc, Dan! Birgit, doreai să intervii în ceea ce privește procedura? Da, foarte pe scurt, pentru că Dan vorbea despre e-privacy. Aș vrea să subliniez că nu este o simplă adăugire la GDPR, este altceva. GDPR se referă la protecția datelor, iar e-privacy este, se referă la protecția comunicărilor, comunicațiilor. Um, deci nu este ceva ce ne putem permite să avem sau nu, este cu totul altceva și orice evaluare a GDPR nu va putea duce la concluzia că nu trebuie să ne um, protejăm uh, comunicările. Mulțumesc. Uh, nu știu dacă a fost un punct de procedură, dar uh, cred că s-a transmis mesajul. Mă întreb dacă mm, mai avem o persoană care dorește să intervină și apoi uh, um, aș da cuvântul comisiei pentru că dacă dau acum cuvântul, um, ar mai urma un deputat după aceea, n-ar fi lucrurile um, în ordine. Deci, uh, doamna Gomez, pe scurt. Da, sunt de acord cu ceea ce a spus Birgit Zippel în numele grupului nostru. Aș vrea să mă refer în mod specific la aliniatul 24 în ceea ce privește nevoia de taxare. Taxarea este un instrument crucial, nu numai pentru a reduce puterea unor companii precum Facebook, dar și pentru a crea resursele pentru autoritățile noastre la nivel național și european, astfel încât uh, autoritățile de reglementare naționale și europene să uh, fie uh, suficient de bine echipate uh, astfel încât să se poată asigura că GDPR este respectat. După cum spunea și Sofie Intveld, avem un GDPR minunat, dar dacă, mm, apoi nu ne, inter, nu ne interesează aplicarea uh, și implementarea. Și asta, printre altele, pentru că nu avem oameni competenți care să lucreze la autoritățile de supraveghere și să facă munca atât de necesară. Aș vrea să spun că un domeniu care ar trebui să fie inclus în rezoluție este acest lucru care a reieșit din, din ancheta noastră, și anume legătura între Cambridge Analytica și Facebook sau partajarea de date merge dincolo de încălcările de protecția datelor a cetățenilor. De fapt, s-a arătat că ar fi un mod de a da putere criminalității organizate să intervină în țările noastre. S-a creat o legătură între Cambridge Analytica și compania SCL legată de, de alte companii uh, legate de vânzarea de pașapoarte UE. Um, uh, A fost un sistem țintit care poate fi folosit de către organizații criminale. Nu trebuie uh, ignorat acest lucru. Aș vrea să spun că, bineînțeles, este vorba despre scandalul Facebook și Cambridge Analytica, însă dacă luăm în serios protecția cetățenilor și GDPR, nu putem ignora ce se întâmplă cu companiile chineze care sunt în Uniunea Europeană cu contracte cu guvernele UE și care um, vor să pună în aplicare sisteme de recunoaștere facială a cetățenilor în masă și știm că datele trebuie să fie stocate și, de exemplu, uh, este implicată compania Huawei și datele vor fi stocate în China și știm că în China au acum uh, un sistem de uh, punctaj personal bazat pe artif- inteligența artificială și recunoaștere facială prin care se controlează fiecare cetățean. Asta se întâmplă la nivelul societății sau mm, la nivelul societății chineze, dar bineînțeles că nu este o întâmplare că deja operează în uh, Uniunea Europeană cu camere de supraveghere, folosind recunoaștere facială și uh, inteligență artificială. Nu putem continua să ignorăm acest lucru. Trebuie să ne uităm nu numai la vest, ci și la est. Mulțumesc, spune președintele. Aș dori acum să dau uh, cuvântul uh, comisiei uh, reprezentante de la uh, DG Just. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. E adevărat că dezvăluirile în legătură cu Facebook și Cambridge Analytica din ultimele luni au arătat cât de important e modul în care tratează companiile datele cetățenilor și că este nevoie de respectarea regulilor GDPR pentru protecția vieții private. Cum se pot asigura așadar alegeri libere și democratice? Pentru noi și pentru toți ceilalți actori implicați, ceea ce s-a întâmplat a fost un uh, semnal de alarmă și urmărirea acestui subiect va fi o prioritate pentru Comisie, după cum a arătat și domnul președinte în discursul său privind starea Uniunii. Ca tare, Comisia salută în context proiectul de rezoluție a Parlamentului European pe această temă. Analizând mai întâi de toate constatările preliminare ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor în această speță, împărtășim numeroase îngrijorări și analize exprimate și în proiectul de rezoluție al Parlamentului. Avem nevoie de o abordare cuprinzătoare. În ce privește cauza Facebook, Comisia este în strânsă legătură cu președintele Autorității Europene pentru Protecția Datelor și bordului uh, pentru protecția datelor, precum și cu Autoritatea Britanică pentru Protecția Datelor, care conduce această investigație în speța Cambridge Analytica și a, ne adăjduim într-un răspuns coordonat al autorităților pe această temă. Urmărim îndeaproape rezultatul investigației desfășurate de uh, autoritățile americane și voi ridica subiectul acesta în discuție la cea de-a doua reuniune cu privire la Privacy Shield care se va desfășura peste câteva săptămâni. Comisia se ocupă cu toată seriozitatea de aplicare a regulilor și este o prioritate pentru comisie, lucru pe care cred că l-ați putut vedea și în o serie de cazuri sensibile din punct de vedere politic. Însă, speța Facebook face parte dintr-o problemă mult mai amplă, complexă, cu multe fațete și implicând numeroși actori. Autorități electorale, partide politice, uh, furnizori de date, comercianți de date, platforme analitice și așa mai departe. Nu poate, nu poate fi privit niciunul dintre ei în izolare, ci trebuie să uh, încercăm să punem în aplicare regulile în mod cuprinzător. De asemenea, aici se, uh, este vizată și publicitatea electorală. Cine este vizat? Problema cibersecurității este doar una dintre uh, preocupările noastre. Cum spuneam, e nevoie de o abordare holistică, implicând toate autoritățile care se ocupă de subiect. Iată de ce Comisia pe 12 septembrie, tocmai de acest lucru s-a ocupat atunci când a prezentat pachetul electoral, despre care aș vrea să spun câteva lucruri. Mai întâi, trei elemente. Mai întâi vrem să ne asigurăm că autoritățile de protecție a datelor cele electorale și autoritățile care se ocupă de aspectele cibernetice conlucrează pentru a se asigura că pun în aplicare regulile existente, identifică uh, lacunele și uh, le soluționează. E important ca la nivel național statele membre să-și instituie rețele naționale în acest scop. Am făcut un apel și la adaptarea regulilor electorale la campania pe internet, inclusiv în ce privește transparența, cine plătește pentru publicitatea electronică, cine o difuzează și așa mai departe. Știm că există unele reguli pentru offline, dar reguli pentru online nu există încă peste tot și ele trebuie să existe. Apoi, Alegerile din 2019 pentru Parlamentul European sunt primele care se pot desfășura sub uh, sau în, a, acum că avem GDPR în vigoare. Deci este foarte important să se aplice regulile sale, să fie verificată aplicarea sa. În acest sens, am uh, emis o serie de orientări cu privire la protecția datelor în cadrul pachetului electoral. Apoi, uh, Există, amen- există uh, în curs o modificare țintită a regulamentului cu privire la finanțarea partidelor. Obiectivul acestui amendament este de a permite par partidelor politice și fundațiilor politice europene să Uh, fie sancționate în cazul în care există încălcări ale regulilor pe care acestea le comit și care sunt uh, făcute cu intenție pentru a uh, denatura rezultatul alegerilor. Obiectivul este ca acest amendament să fie cu adevărat pus în aplicare și el să poată să intre în vigoare suficient de mult timp înainte alegerilor din 2019 Uh, pentru a putea fi eficient. De aceea vă îndemnăm să acționați rapid în vederea adoptării sale. În încheiere, conlucrăm și mai departe cu Parlamentul European și Comisia Libe în acest domeniu uh, și uh, pentru a uh, promova pe, uh, în continuare conținutul pachetului electoral. Vom avea de asemenea o serie de evenimente organizate, printre care la sfârșitul lunii noiembrie un colocviu uh, găzduit de vicepreședintele Comisiei și Comisarul pentru Justiție, doamna Iurova. Alegerile pentru Parlament de la anul vor fi cruciale și solicit sprijinul Parlamentului European în această rezoluție pentru a mobiliza toți actorii și a sensibiliza opinia publică, astfel încât să ne asigurăm că vom avea alegeri libere, democratice și corecte și că protejăm viața privată a cetățenilor noștri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, majoritatea grupurilor politice și-a exprimat punctul de vedere în legătură cu această rezoluție. Dacă mai sunt observații finale, dacă nu, pentru a vota pe 10 octombrie în Libe, astfel încât în octombrie la a doua sesiune plenară să fie supus la vot în plenară subiectul, trebuie ca termenul pentru depunerea amendamentelor să se încheie la ora 6. Mulțumesc foarte mult! Și acum trecem la punctul 5, situația acordului cu Japonia. Domnul Jean-Carelli nu este încă de față. Yeah, he has, he has not arrived yet. Um, I... Încă nu a sosit, probabil că urmează să vină din moment în moment și dacă îmi îngăduiți câteva clipe, o să încerc să-l contactez. So colleagues, just to, sorry to be clear, uh, we'll just pause for a moment. Dragi colegi, Până sosește reprezentantul Comisiei pentru a vorbi despre acordul cu Japonia, facem o scurtă pauză de câteva clipe. Și apropo de asta, e bine că Comisia e punctuală. So, yes, um, sorry for the delay, but... Uh... Reprezentantul Comisiei, da, ne cerem scuze pentru întârziere, um, colegul tocmai a sosit. Hey, colleagues, we're going to hear the commission's... Domnul președinte, îl vom asculta pe reprezentantul Comisiei, dragi colegi, pentru a ne informa în legătură cu situația negocierilor dintre Comisie și Japonia în vederea luării unei decizii cu privire la caracterul adecvat al uh, tratatului în ceea ce privește transmiterea datelor. Anul trecut am uh, Uh, săptămâna trecută am uh, transmis informațiile corespunzătoare colegilor. Știți că a existat o delegație a Parlamentului în Japonia. Vă rog, aveți 10 minute la dispoziție pentru a ne informa. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat. Uh, mi s-a dat o anumită oră, mi s-a transmis o anumită oră și de aceea am ajuns în întârziere. Mie mi s-a spus să fiu concis, așa că foarte rapid am să, vre- am să insist asupra importanței și pertinenței acest, rezultatului acestor negocieri și mă voi referi și la uh, principalele elemente ale deciziei noastre, deciziei noastre cu privire la adecvare. Este o decizie importantă, una dintre cele mai importante, dintr-o serie de motive, dintre care mă voi referi la câteva. Mai întâi, această decizie, dacă se va adopta, va crește posibilitatea transferului dinspre Uniunea Europeană către unul dintre cei mai importanți parteneri ai noștri politici și comerciali, și în prezent există un uh, schimb de date semnificativ din punctul de vedere al volumului între Uniunea Europeană și acest partener. Apoi s-ar realiza o anumită convergență a standardelor în materie de uh, viață privată. Japonia este o țară care recent, în mai 2017, mai pare să fie o lună bună pentru viața privată, uh, deci, în mai 2017, Japonia și-a reformat legislația în materie de protecție a datelor în baza unei structuri, a unor garanții și a unor reguli de supraveghere și aplicare cu autoritate de plin independentă de protecția datelor, cu set, un set similar de principii cu ale noastre, așa cum sunt ele consfințite în GDPR. Știți și dumneavoastră foarte bine, domnule președinte, ați observat și ați urmărit și dumneavoastră acest subiect uh, în cursul vizitei pe care comisia dumneavoastră a efectuat-o prin delegația sa în Japonia. Cum spuneam, deci avem un grad semnificativ de convergență. Dar acest lucru este și un mesaj important care se transmite către alte țări – și anume că considerăm o reformare a legislației uh, privind protecția datelor în baza acelorași principii, de la uh, Chile până la Corea de Sud sau India. Și, în fine, procesul acesta de adecvare, care s-a desfășurat în paralel cu negocierile privind uh, parteneriatul economic strategic UE-Japonia, arată cât de importante, importante sunt fluxurile de date transfrontaliere sau fluxurile de date internaționale. Și este important ca Parlamentul să-și accelereze uh, procesul decizional printr-o rezoluție. Toate aceste lucruri arată că abordarea noastră cu privire la fluxurile de date funcționează și este și un mesaj către partenerii noștri externi. promovarea unor standarde ridicate în materie de protecție a datelor și aspectele comerciale, pe de altă parte, nu se bat cap în cap, din potrivă, ele pot funcționa sinergic. După cum am subliniat în mai multe rânduri, aspectele legate de viața privată nu fac subiectul de negociere, dar în acest caz există un grad ridicat de convergență și atunci considerăm că uh, adecvarea și o decizie în acest sens ar fi un plus pentru, aco pentru acordul nostru. Așadar, creăm aici cea mai mare, cel mai mare spațiu de transfer de date uh, nu numai gratis, dar și uh, în condiții de deplină siguranță din lume. E un lucru important și pentru cetățenii persoană fizică, și pentru companii, și pentru statele noastre și entitățile noastre și reprezintă mai mult decât atât un mesaj pentru partenerii noștri, pentru că există în materie de fluxuri de date și alte abordari, abordări uh, Uh, în uh, lume. Sunt uh, țări care nu prea se omoară cu protecția datelor în, în domeniul acesta al fluxurilor de date. Ați văzut că documentul în sine este destul de mare, sunt și două anexe, nu o să intru în detaliile tehnice, însă aș dori să menționez doar că După cum ați văzut și dumneavoastră când ați vizitat Japonia, există un grad semnificativ de convergență între Japonia și Uniunea Europeană, dar asta nu ne-a împiedicat să negociem garanții suplimentare pentru a proteja mai bine datele personale care se transferă din Uniunea Europeană către Japonia. Și în ce privește partea comercială, și în ce privește accesul autorităților publice japoneze la aceste date. Și am să reamintesc trei elemente importante sau trei seturi de garanții suplimentare pe care le-am negociat. Mai întâi, am negociat un set de norme care permit uh, subiecților datelor din Uniunea Europeană să se bucure de garanții de protecție suplimentară ținând seama de diferențele dintre sistemele japonez și european. E vorba, de exemplu, de protejarea datelor cu caracter sensibil, Deși n-a fost ușor, am reușit să aliniem definițiile datelor sensibile dintre cele două legislații, japoneze și cea din abordarea noastră. Apoi am arătat că datele Uniunii Europene Uh, trebuie să fie supuse unor condiții la transferarea ulterioară dinspre Japonia către o altă un, țară terță. Apoi am negociat și uh, niște garanții suplimentare în ce privește exercitarea dreptului de a-ți accesa propriile date pentru cei din Uniunea Europeană. Am vorbit despre anonimizare, și este foarte important să facem o demarcare între domeniul de aplicare al legii privind protecția datelor pe de-o parte și date anonime care nu mai intră sub incidența legii privind protecția datelor. Când vorbim de date anonime, trebuie să ne asigurăm că înțelegem același lucru și în legislația japoneză și în cea europeană. E vorba de o depersonalizare irreversibilă a datei respective. Sunt reguli pe care le puteți uh, vedea în decizia noastră și în anexa 1 la aceasta, reguli suplimentare, reguli pe care companiile japoneze vor avea obligația să le respecte și, un lucru foarte important pentru noi, ele vor fi aplicabile de plin uh, și vor putea fi impuse atât de către autoritățile uh, de ordine japoneze, cât și de către instanțele din această țară. Apoi am obținut angajamentul celor mai înalte entități guvernamentale din Japonia, ministrul uh, de finanțe, ministrul economiei și așa mai departe, cu privire la, uh, la, la comportamentul autorităților japoneze cu aceste date și la accesul acestora la datele importate din Uniunea Europeană în Japonia. Se reglementează astfel uh, accesul autorităților la aceste date, când trebuie să se acceseze datele, prin respectarea principiilor, principiului proporționalității și așa mai departe. Sigur că Japonia, așa cum se întâmplă în orice sistem modern din lume, trebuie să facă față unei serii întregi de amenințări, unele dintre ele chiar uh, serioase, chiar și din regiunea învecinată. Prin urmare, când vorbim despre securitatea națională și aplicarea legii, există un cadru, un sistem care din motive juridice trebuie să reflecte Constituția adoptată după război în Japonia. Și vorbim aici de rolul central, de exemplu, al autorizărilor în instanță pentru un uh, acces al datelor din partea autorităților de aplicare a legii. Deci o hotărâre judecătorească trebuie să permită accesul. Apoi am abordat și problema eventualelor plângeri și reclamații pe lângă autoritățile japoneze ale eventuale ale, ale uh, cetățenilor europeni. Și am uh, discutat despre modul în care acestea vor fi soluționate, inclusiv prin eventuala ștergere a datelor, în cazul în care s-ar fi identificat un acces uh, ilegal sau incorrect. Prin urmare, uh, aceste chestiuni vor intra sub uh, monitorizarea și mm, sub incidența unei autorități, autorități japoneze de plin independente care se ocupă în mod dedicat de protecția datelor. In Article 45 of the GDPR that themselves reflect uh, the Schrems judgment, we have also closed... Am uh, urmărit îndeaproape și lista adoptată de Bordul European privind protecția datelor în domeniul adecvării. Am respectat toate acele criterii de pe lista Bordului în procesul de evaluare pentru a ne asigura că, uh, într-adevăr, vorbim de o situație de adecvare. Și, în fine, decizia aceasta a fost acum prezentată în vederea obținerii unui aviz Bordului European pentru Protecția Datelor. Acest aviz probabil că ne va fi acordat în următoarele luni și este un prim pas în procesul decizional care implică, desigur, și o procedură de comitologie înainte ca uh, Colegiul Comisarilor să poată adopta decizia privind adecvarea. Sper că am reușit să mă încadrez în aceste 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu mult interes această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gencarelli. Misiunea în Japonia a fost foarte interesantă și foarte productivă, ținând seama că s-a desfășurat în paralel cu discuțiile privind acordul comercial. Nu mai știu cine a participat, domnul Dalton a mers în Japonia, nu mai știu dacă mai sunt în sală colegi care au participat la această misiune în Japonia. Înainte de toate, aș dori să dau cuvântul colegilor pentru niște comentarii rapide. Dumneavoastră ați menționat deja câteva aspecte pe care doream să le menționez și eu, dar un lucru pe care nu l-ați menționat, dar care a reieșit din uh, studiile noastre, o problemă mai spinoasă, dacă îmi permiteți să spun așa, ar fi faptul că nu există o traducere oficială a legii japoneze privind protecția datelor. Există o versiune a legii privind protecția datelor, dar există o specificare cum că acest text nu a fost verificat de un vorbitor nativ de engleză, nu a fost verificat privind traducerea uh, Și textul uh, conține și specificarea că este tradus în așa fel încât să fie mai ușor de înțeles pentru uh, cei care nu vorbesc limba japoneză. Și atunci aș dori să vă întreb în ce măsură s-ar putea obține o astfel de traducere japoneză și în ce măsură acordul acesta este influențat de lipsa unei traduceri oficiale a actului japonez. Iar în ceea ce privește calendarul ne puteți oferi câteva informații vis-a-vis -vis de ce calendar doresc să utilizeze colegii și când doresc japonezii să adopte această decizie și le urez și bun venit reprezentanților ambasadei Japoniei care se află aici în sală. Acum urmează colegii. Mai întâi va lua cuvântul Brigitte Seppel. Mulțumesc mult, mulțumesc pentru această prezentare. Știm că deciziile privind adecvarea sunt întotdeauna dificile. Aș dori să mă concentrez pe două, trei chestiuni. Am văzut că sunt câteva reguli suplimentare în anexa 1. Acestea ar trebui să fie obligatorii pentru companiile japoneze. Ne puteți asigura vis-a-vis -vis de felul în care aceste reguli chiar pot avea un caracter juridic obligatoriu? În plus, se pare că aceste reguli vor fi în beneficiul uh, datelor europenilor și nu acoperă datele cetățenilor japonezi sau ale cetățenilor din alte jurisdicții. Deci se pare că datele noastre sunt mai bine aparate decât ale cetățenilor japonezi. Cum se alinează acest lucru cu cerințele GDPR și cu cerințele CEJ? care vizează un nivel de protecție datelor esențialmente echivalent cu un stat terț. Rezultat, uh, te- sancțiunile din text sunt de la 300 de mii de yen la 1 milion de yeni, adică de la 2300 de euro până la 7500 de euro, aproximativ. Știu că la un moment dat ni s-a spus că aici este vorba de diferențe culturale. Deci banii nu sunt așa de importanți. Însă Japonia face parte din lumea globalizată, iar aceste sancțiuni ar putea crea o problemă, ar putea da impresia că în Japonia o încălcare a protecției datelor nu este așa mare brânză. Și atunci aceste sancțiuni cum se pot alinia cu cerințele din GDPR, care spune că sancțiunile trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive. Cam atât deocamdată, mulțumesc. Da, s-a discutat foarte mult, după cum poate să vă adeverească și domnul Dalton, cu privire la sistemul de sancțiuni, care este foarte diferit în Japonia. S-a discutat foarte mult din punct de vedere filozofic pe această temă. A fost foarte interesant să avem această discuție cu interlocutorii noștri japonezi. Dan Trog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. A fost foarte interesant în Japonia, deoarece consider că japonezii aveau dreptate. Ei erau foarte mândri de legile de protecție datelor pe care le au. Considerau că sunt foarte apropiați de noi, sau cel puțin din punctul de vedere al intențiilor, al obiectivelor legii. Și ați subliniat acest lucru dumneavoastră. Eu aș dori să mă concentrez pe unul dintre aspectele menționate de domnul Giancarelli, această uh, relație pe care o avem la ora actuală, această, această aliniere între UE și Japonia. Cum putem să mizăm și mai mult pe această sinergie. Cum putem să extindem această sinergie și a, uh, altor parteneri? Indiferent ce se întâmplă după Brexit, eu sper să obținem un uh, acord asemănător pentru fluxurile de date între Regatul Unit și UE. Dacă avem Regatul Unit, UE și Japonia într-un element perfect, deja este un bloc foarte solid prin care putem influența ceilalți parteneri. Deci, ce planuri are Comisia vis-a-vis -vis de influențarea celor alți parteneri. Și aici mă refer, bineînțeles, la SUA, dar sunt și alte, alte părți interesante, China, etc. Președintele, da. Una dintre marile diferențe este că noi deja am pus în aplicare GDPR, dar, într-adevăr, înțeleg întrebarea domnului Dalton. Doamna Gomez, te rog, vă rog. Și eu văd că sunt foarte multe interese strategice în alinierea legislației din UE și Japonia și în strânsa cooperare între UE și Japonia în acest domeniu. E vorba de tehnologiile în curs de dezvoltare, inteligența artificială în speță și dorim să ne concentrăm și pe punerea în aplicare a GDPR-ului. Când am fost în Japonia, am fost uimită să văd că mulți dintre actorii principali din domeniul tehnologic erau perfect la curent cu GDPR-ul. Și ne-au spus de fapt că urmează să-l pună în aplicare. Însă, Întrebarea cea mai importantă, după cum au spus-o domnul președinte și doamna Sipăl, este următoarea. În ce măsură se aplică aceste reguli și cum se aplică ele cetățenilor japonezi și altor cetățeni? Uh, Trebuie să fim cât mai siguri, de aceea avem nevoie de o traducere oficială a legii respective din limba japoneză și să știm cum funcționează această lege în Japonia. Este crucial pentru cetățenii noștri ca să putem apăra dreptul la protecție datelor, care este un drept universal. Am mai constatat un lucru care m-a îngrijorat, de aceea aș dori să întreb Comisia. Deci Japonia este una dintre țările care s-a angajat pe calea criptomonezii, monedelor. Și există o tehnologie foarte vastă în acest domeniu. Primul om care a inventat uh, primul, uh, prima criptomonedă, Bitcoinul, uh, se spune că era japonez. Am fost în Japonia și am văzut că, într-adevăr, societatea japoneză este sub un grad destul de mare de control și există anumite circumstanțe care justifică acest control. Sunt cartiere mai dure, vedem ce se întâmplă în China, pe de altă parte, cu acest punctaj personal pentru controlul personal și politic al cetățenilor. În ce măsură considerați că toate aceste lucruri sunt compatibile cu dezvoltarea criptomonedelor ca o monedă din oficială în Japonia? Nu pot să-mi închipui că în Japonia nu există un oarecare control de stat asupra acestui domeniu. Președintele, mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, domnul Gencarelli, aveți cuvântul. Mulțumesc mult! într-adevăr, este un element foarte important ce ați spus dumneavoastră. Trebuie să clarificăm cum stau lucrurile cu legea și traducerea sa. Negocierea de față nu se nu este diferențiată față de alte negocieri internaționale cu parteneri de încredere, precum Japonia. Traducerea care ne-a fost furnizată este cea care ne-a fost dată de către partenerul nostru de încredere. Bineînțeles, singura versiune oficială este legea în limba japoneză, dar în momentul în care partenerul nostru de încredere ne oferă o, o variantă tradusă, este un bun punct de pornire pentru discuții și pentru evaluări. Textul în japoneză ne-a fost furnizat de Autoritatea de Protecție Datelor din Japonia. Prin urmare, mi se pare, mai, mi se pare dificil să obținem ceva mai oficial decât atât. Negocierile s-au desfășurat în limba engleză, inclusiv anexele, dar apoi textele au fost traduse în limba japoneză. Din punctul de vedere al documentelor pe care le primeam și pe care le ofeream, ne-am bazat foarte mult pe experiența noastră lingvistică din instituția noastră. După cum știți, există o delegație UE importantă la Tokyo care ne-a putut oferi aceste servicii. În momentul în care apar întrebări cu privire la înțelesul textului, am putut întreba interlocutorii, am putut să ne bazăm și pe experții noștri lingvistici de la delegația din UE, dar în timpul negocierilor am luat legătura cu experți independenți din domeniul academic, prin care am reușit să înțelegem mai bine cum funcționează sistemul japonez. Nu ne-am bazat doar pe o singură sursă sau pe o singură voce care ne dădea informații. Astfel avem toate aceste asigurări cum că lucrăm nu doar pe documente. Nu e vorba doar de legea din, uh, de pe hârtie, ci e vorba și de felul cum se înțelege, cum se interpretează, care este spiritul acestei legi, nu doar textul său. Le, regulile anexe este, sunt obligatorii nu doar pentru că așa scrie, ci pentru că au un temei juridic în dreptul japonez. Fără să intru prea mult în detalii, vreau să spun că articolul 6 din documentul principal, din legea principală, delegă uh, puterea, o anumită putere a autorității japoneze de protecție a datelor, în așa fel încât aceasta să poată avea un cuvânt de spus pe fluxurile internaționale de date. Așadar, legi, legiuitorul a delegat autorității japoneze de protecție a datelor puterea respectivă. Acesta este termenul juridic prin care se ajunge la reguli obligatorii. După cum știți, a trebuit să negociem, să obținem definiții, de exemplu, pentru datele sensi- sensibile. A trebuit să modificăm aceste definiții în momentul în care e vorba, a devenit vorba, a venit vorba, îmi cer scuze, de transferul de date către UE. Și, la nivel de guvern, în Japonia s-a luat o decizie specifică pentru delegarea puterilor către Autoritatea de Protecție a Datelor, în așa fel încât aceasta să poată adopta anumite reguli adiționale. Menținându-se faptul că regulile adoptate de autoritatea respectivă sunt cu caracter juridic obligatoriu. Prin urmare, avem o încadrare perfectă în cadrul juridic japonez în ceea ce privește delegarea puterilor și mai departe. Apoi mi-ați pus o întrebare foarte interesantă de ce unele dintre aceste reguli se aplică doar datelor care vin dinspre Uniunea Europeană. Așa a ales autoritatea japoneză să procedeze. În text, textul de adecvare SHREMS și în test, textul, testul de adecvare din GDPR, noi trebuie să ne asigurăm că sunt protejate datele care vin de la persoane vizate europene. Asta trebuie să facem noi conform testelor. Asta avem competența noi să facem. Nu ne putem uh, substitui, nu putem face noi treaba uh, guvernul japonez, parlamentului japonez și apoi să dăm reguli cu privire la sistemul de protecție datelor din Japonia. Testul Schrems este un te- test de echivalență privind datele care sunt transferate către un stat terț dinspre Uniunea Europeană. Din motive practice, Poate companiile japoneze nu doresc să aplice două seturi de practici sau din diverse alte motive se poate ajunge la o discuție care este nivelul de protecție datelor pentru cetățenii japonezi, dar asta este o discuție de a avut în sânul societății japoneze, în domeniul Parlamentului japonez. În ceea ce privește sancțiunile, Acestea sunt adevăr cifrele din dreptul japonez, dar acele cifre sunt pentru fiecare încălcare. Așadar, dacă are loc o breșă de date, probleme cu accesul la date, utilizarea abuzivă a datelor. Ei bine, aici de obicei e vorba de seturi de date foarte mari și cifrele pe care le-ați menționat trebuie să fie înmulțite cu fiecare încălcare individuală a protecției datelor. Și astfel, dacă înmulțim numerele pe care le-ați spus dumneavoastră cu numărul de instanțe de încălcare a protecției datelor, se ajunge la cifre mult mai mari. Sistemul de protecție datelor din Japonia impune și anumite sancțiuni penale, inclusiv încarcerarea. Poate că ați văzut că este un, un sistem pe două niveluri. În primul rând, autoritățile proiectelatelor ia, iau o decizie. Anumită procesare datelor trebuie să se oprească, pentru că este abuzivă. Dacă nu se respectă ordinul respectiv, atunci există și posibilitatea numai anumitor sancțiuni penale, inclusiv încarcerarea. Iată, este o altă abordare asupra conceptului de sancțiuni. Este diferită de abordarea noastră, însă, per total, am considerat că se ajunge la sancțiuni efective. Comitetul eh, European, European pentru Protecția Datelor nu ne cere să facem să găsim simetrii perfecte între cele două sisteme. Trebuie să considerăm, să găsim că în statul respectiv există un sistem de sancțiuni efective și există mai multe metode de a realiza mm, un sistem de sancțiuni efective și eficiente. Noi am constatat că sistemul japonez este eficient și asigură uh, sancțiuni eficiente și disuasive și proporționale. Sunt de acord și cu domnul care a spus că această decizie are implicații dincolo de relație UE-Japonia. Japonia face parte din multe alte foruri internaționale. Suntem parteneri pe aceeași lungime de undă, acum, acum și în ceea ce privește protecția datelor. Decizia aceasta este un semn dat restului lumii cum că convergența dă rezultate. Dacă dăm dovadă de convergență în acest domeniu, atunci există beneficii imediate pentru cetățeni și întreprinderi. Cred că este o dimensiune foarte importantă a relației uh, dintre UE și Japonia și a deciziei dintre cele două părți. În încheiere aș dori să spun că un alt element important al relației noastre cu Japonia este următorul. Deja există o relație foarte solidă între Autoritatea Japoneză de Protecție a Datelor și autoritățile europene privind protecția datelor. Toate, aceste, toate acestea au fost foarte strâns implicate, foarte strâns implicate în discuții. Cooperarea trebuie să continue la același nivel foarte aprofundat, în așa fel încât deciziile luate să nu rămână doar pe hârtie. De asemenea, se, este nevoie de instrumente comune privind interpretarea textelor, Și apoi în ceea ce privește tehnologia blockchain, e nevoie de interpretare comună, e nevoie de o... E vorba de o decizie privind adecvarea de nouă generație, pentru că se desfășoară după adoptarea GDPR. E nevoie de o cooperare cotidiană cât mai apropiată între autoritățile predictatorilor din Europa și cea din Japonia, nu doar în ceea ce privește interpretarea, ci și punerea în aplicare concretă a legislației. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Da, mai era o chestiune legată de calendar. Da, e o întrebare de plictisitoare, spune președintele, domnul Gencarelli. Da, într-adevăr, calendarul este important și aici la această întâlnire trebuie să respectăm calendarul. Sunt două paliere importante aici, două procese în paralel autoritățile japoneze trebuie să treacă prin propriul lor proces cu această decizie de legvare și ne-au spus că vor face acest lucru în timpul toamnei. Calendarul nostru este mai mult sau mai puțin asemănător. Acum trebuie să așteptăm opinia de la Comitetul European pentru Protecția Datelor. Dacă, după cum ați văzut în declarația comună a președintelui Juncker și a primului ministru Shinzo Abe, uh, noi dorim să avem o decizie de adecvare până la sfârșitul anului. Cam acesta este orizontul de așteptare. Depinde, bineînțeles, de diversi pași din diversele proceduri. Uh, uh, Vă mulțumim foarte mult. Cei care nu au participat la această delegație sau care nu se ocupă de protecția datelor, probabil că au considerat acest schimb foarte tehnic dar este foarte important și arată că, cum comisia noastră este implicată în aceste subiecte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră și vă mulțumesc, dragi colegi, pentru participare. În două minute vom începe cu numirea noului vicepreședinte. Sperăm că votul va fi unul uh, simplu.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 Okay, colleagues, I know everyone is always busy on a Thursday. You have uh... Dragi colegi, știu că sunteți cu toți ocupați, uh, așa întotdeauna într-o zi de joi. Um, văd că avem uh, numărul necesar de persoane prezente. Vă rog să luați loc ca să putem începe. Okay, colleagues, let's begin. Um, so the first uh, order. Să începem. Deci primul uh, punct la partea de voturi este alegerea celui de-al treilea vicepreședinte pentru a-l înlocui pe Ian Filip Albrecht în conformitate cu uh, regula 204 din regulamentul de procedură. Am să vă rog să aveți uh, la dispoziție cartela de vot. Dacă avem un singur candidat, putem uh, vota prin aclamare. Conform articolului 200 din regulamentul de procedură, uh, vor participa următorii supleanți, doamna Fărhaien de la PPE, domnul Cuciuc de la ALDE, și doamna Meyer de la ENF. Aceștia sunt cei care vor participa. Aș clarif- aș dori să spun că orice uh, modificare a acestei liste trebuie menționată înainte ca votul să fie declarat deschis. În ceea ce privește quorumul, trebuie să avem prezenți mai mult de 15 membri. Uh, s-a atins acest uh, quorum, avem mai mult de 15 persoane. Apel pentru nominalizări. Aș dori să um, vă întreb care sunt nominalizările pentru al treilea vicepreședinte. Un vicepreședinte poate fi nominalizat de un grup politic sau de 5% din um, membrii comisiei. Uh, la noi sunt trei membri. Vă rog să nu faceți asta, spune președintele, dar mă scuzați, sunt obosit uh, candidatul trebuie să-și fi depus declarația de interes financiar. Foarte important. Deci, am să vă întreb care sunt persoanele nominalizate. Ms. Pe cine doriți să nominalizați? Aș dori să o nominalizez pe colega mea, doamna Sargentini. A fost nominalizată doamna Sargentini. Mai sunt alte nominalizări? Se pare că nu este cazul. Am să o întreb pe um, candidata nominalizată dacă este de acord cu această nominalizare. Doamna Sargentini, aș fi onorată, domnule președinte. Mulțumim, Judith. Și noi mm, suntem onorați să acceptăm această nominalizare. <clears throat> Am uh, verificat uh, că documentele sunt în ordine. Um, spun, îmi dau seama uh, sau constat că um, candidații respectă precondițiile necesare în ceea ce privește declarația privind interesele financiare și că sunteți membru cu drepturi de plin în această comisie. Bun, acum, pentru că avem un singur uh, candidat, putem uh, vota prin aclamație. Dragi colegi, cu permisiunea dumneavoastră și dacă nu sunt obiecții, putem să o alegem pe doamna Judith Argentini în calitate de al treilea vicepreședinte al uh, comisiei noastre și în viitor. Am să rog măcar pe unul dintre vicepreședinți uh, să vină alături de mine, să stea la prezidiu. Nu știu ce v-am făcut, de nu vreți să stați lângă mine? Nu e chiar așa de rău. Da, doamnă Gal, niciodată nu vreți să veniți aici să stați lângă mine. Poate doamna Sargentini va uh, întrerupe această tradiție. Și da, de asemenea, trebuie să vă spun că declar candidatul numit uh, prin aclamație și îl uh, și uh, invit candidata să vină să mi se alăture la prezidiu. Deci iată, am, am anticipat. Probabil va fi ultima dată când o faceți pentru că nimănui nu-i place, dar în orice caz aveți un loc întotdeauna dacă doriți să stați la prezidiu. Mulțumesc, dragi colegi, să trecem la vot pentru că știu că Trebuie să, să plecați. Bun, da, trebuie să mm, păstrăm lucrurile în mișcare. Has she got the right nameplate? Can you give her a nameplate? Ja, die heb ik meegenomen. Kijk dus. Ja, ja, ja, ja. Okay. Okay, thank you. Congratulations, Judith. Okay, now let's proceed to the votes, colleagues. Um, să trecem la vot, dragi colegi. Avem punctul 7, uh, punctele 7, 8, 9, 10 și 11, acorduri între Uniunea Europeană și diferite țări în ceea ce privește exonerarea de obligație de a, deține, de a deține vize de scurtă ședere. Începem, deci, cu primul. Raportor este de fiecare dată domnul Emilian Pavel. Domnule Pavel, doriți să interveniți? Se pare că nu. Trecem la rapoartele domnului Pavel și începem cu primul referitor la Barbados. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă Acum votăm Mauritius. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Acum St. Kitts și Nevis. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. Acum Antigua și Barbuda, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Iar acum Republica Seychelles. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Iar la final votăm în ceea ce privește Bahamas. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări domnului Pavel! Cu acesta am încheiat voturile. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru atenție. Um, Acum, dragi colegi, putem trece direct la punctul 13, pentru că a venit doamna Wikström, raportoarea noastră, dacă nu participați la acest punct, am să vă rog să părăsiți uh, sala în liniște. Dragi colegi, trecem la punctul privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale. Cecilia Wikström își va prezenta proiectul de raport. Vă rog să părăsiți sala în liniște. Deci, o prezentare a proiectului de raport privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale. Bineînțeles, statisticile uh, în acest domeniu sunt mai importante decât uh, sună titlul uh, raportului, au foarte multe efecte. Sunt convins că doamna Wikström va spune asta în raportul său. Avem prezent și raportorii din umbră. Îi dau cuvântul doamnei Wikström. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mă bucur ca măcar o dată să mă ocup de un aspect uh, tehnic, uh, nu foarte încărcat cu emoții și uh, foarte politic și mai puțin dramatic și controversat decât rapoartele la care lucrez de obicei. Însă este un dosar important, în sensul că deciziile pe care le luăm ar trebui să se bazeze pe cercetare și pe probe. Suntem cu toții de acord că este important să avem acces la, important, la um, informații uh, fiabile, la statistici pentru a lua decizii bune. În domenii precum migrația, unde avem multe dezacorduri politice, este cu atât mai important uh, să avem statistici bune. În raport am încercat să propun o serie de uh, date care ar urma să fie puse la dispoziția Eurostat. În cele mai multe cazuri sunt fie statistici pe care statele membre le um, calculează deja pe bază voluntară sau uh, statistici pe care trebuie să le trimită EASO sau uh, la cererea um, a, unor actori din societatea civilă. Îmi dau seama că ceea ce solicităm noi s-ar putea să um, dea un pic de muncă autorităților din statele membre, dar cred că este important să nu ne limităm accesul la uh, statistici de calitate pe baza argumentelor de uh, lipsă de resurse a agențiile, în agențiile de statistică. Mai degrabă trebuie să ne asigurăm că aceste agenții au oamenii necesari pentru a face munca. Având în vedere cât uh, cheltuim oricum în domeniul migrației, orice cost suplimentar va fi marginal. Îmi dau, sunt convinsă că și mici modificări uh, ale politicilor în urma datelor obținute vor putea compensa costurile suplimentare. Însă costurile ar trebui să fie minime, având în vedere faptul că uh, statele membre deja uh, cu resursele pe care le au pun la dispoziție majoritatea din aceste statistici. Aștept, bineînțeles, comentariile colegilor și aștept și sunt convinsă că vom coopera bine privind amendamentele. Termenul pentru amendamente va fi 4 octombrie la ora 5 după amiaza. Intenția mea este să cooperăm uh, rapid și să lucrăm cu raportorii din umbră, astfel încât să avem o poziție comună pentru a negocia cu Consiliul, astfel încât să ne um, asigurăm că dosarul este finalizat înainte de finala, finalul mandatului. În acest caz, Consiliul face progrese rapid, din câte știu eu, Situația nu este dificilă la Consiliu și ei își dau seama că, um, indiferent de poziția politică, e bine să ai uh, statistici fiabile. Deci, probe, cercetare bazată pe știință. Mulțumesc, Cecilia. Uh, parcă simt uh, ușurarea ta că lucrezi la un dosar care chiar ar putea să progreseze chiar dacă uh, niciun dosar din acest domeniu nu este lipsit de elemente dramatice, dar um, îmi dau seama că te bucur că poți face progrese la acest uh, dosar. Raportorii din umbră. Marie Cristine, doreai să intervii? În numele GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă acest raport este strict tehnic, dar îmi dau seama că de ce este prezentat așa. Statisticile sunt esențiale dacă vrem să lucrăm cu cifre mm, realiste în politica de migrație. Din păcate, în acest domeniu avem nevoie de un progres în ceea ce privește statisticile pentru a evita um, fantasmagoriile și pentru ca politicile europene să se bazeze pe cifre reale. Comisia uh, spune că face această propunere pentru a se adapta la schimbările de configurație existentă. Eu aș spune mai degrabă că asta permite politicilor europene să se bazeze pe cifre reale. Într-adevăr, deci acest dosar are o formă tehnică și când vedem uh, cât de repede a căzut de acord Consiliul, nu putem decât să Sperăm că o va face la fel și la alte dosare, inclusiv la cele la care ești tu raportor, dragă Cecilia. Dar știm foarte bine de ce nu se întâmplă asta. Îți mulțumesc foarte mult pentru munca depusă, îți mulțumesc pentru acest raport, sunt uh, de acord cu probabil totalitatea propunerilor tale de, tale de modificare, te sprijin de asemenea în ceea ce privește nevoia de a da uh, Eurostat uh, resursele necesare pentru a-și face treaba. Cred că armonizarea datelor este una dintre problemele principale astăzi. Cred că fiecare dintre noi știe că datele Eurostat sunt uh, contestate și cred că trebuie să depășim această etapă. Îmi voi permite și eu să depun o serie de amendamente, în special în ceea ce privește chestiunea minorilor, poate trebuie să fim mai preciși în ceea ce privește minorii, să clarificăm politicile de returnare, ce este o returnare voluntară și ce nu este de fapt uh, voluntar. Apoi, uh, poate și în ceea ce privește stabilirea vârstei. Nu știu cum am putea formula asta dar în multe țări există probleme cu uh, minorii care sunt declarați majori. Cred că ar trebui să um, avem niște statistici din acest punct de vedere. Și apoi, chestiunea accesului la drepturi. Dacă am putea, uh, accesului la drept, cred că ar fi bine să avem statistici în acest sens. Mai am câteva elemente, dar uh, Acestea sunt uh, cele mai importante. Ca să nu lungim discuția, pentru că nu cred că avem dezacorduri. Aș avea o întrebare adresată comisiei, însă. Comisia ne asigură că nu există o modificare în ceea ce privește protecția datelor. Aș vrea să fim siguri că nu există un impact aici și că uh, avem garanții necesare aici, pentru că uneori când mă uit, uh, când văd cum sunt uh, adoptate, cum sunt aplicate um, regulile de către statele membre, um, uh, intervin unele îndoieli. Mulțumesc, Marie Cristin. N-am luat în ordinea potrivită raportorii din umbră. Ar fi trebuit să începem cu domnul Chaki de la PPE și apoi doamna Chienghe de la SND. Domnule Chaki spravodajcom je za EPP pan... Mulțumesc, domnule președinte. Raportor din partea PP este domnul Jdehovski, dar dumnealui nu poate fi prezent, deci m-a rugat să prezint poziția PP-ului. Cecilia Wikström um, aproape că regretă să spună că este un uh, material tehnic uh, fără încărcătură emoțională. Mie mi se pare că este un element pozitiv. Este un avantaj al acestui dosar. Este clar că în cadrul politicii europene de migrație avem nevoie de mai multă expertiză, iar discuțiile de până acum au fost mai degrabă politice, emoționale și acest lucru uh, poate fi uh, manipulat. Este o chestiune tehnică, profesională și tocmai de aceea cred că este un pas înainte. PPE-ul va sprijini acest dosar. Pe de altă parte, în legătură cu astfel de dosare, putem cădea de acord atât de repede. Iar asta înseamnă că poate asta este calea și uh, referitoare la alte dosare. Deci salut uh, profesionalismul Uh, legat de acest dosar. Există o presiune uh, de a găsi soluții profesioniste. Colegul Ștehovski a uh, menționat opt puncte pe care le salutăm din acest document. Nu le voi citi pe toate, dar, bineînțeles, vom avea unele amendamente pe care le vom transmite. Cred că în această etapă a discuției este important să spunem că acest dosar e bun, îl vom sprijini și um, da, vom depune și noi unele amendamente. Mulțumesc și felicitări uh, Ceciliei. Mulțumesc, domnule Ceachi. Acum, în numele SND, doamna Chienghe, vă rog. Uh, grație, Claude. Mulțumesc, Claude. Aș dori și eu să încep prin a-i mulțumi doamnei raportor pentru acest proiect de raport care răspunde provocărilor lansate în propunerea sa de către Comisie, se dorește să se instituie criterii de calitate mai, bine, mai bune, dar și o coerență a datelor statistice. Dosarul acesta este nu numai tehnic însă, și asta aș vrea să precizez, este, are un caracter politic pronunțat, pentru că în uh, momentul de față interpretăm realitatea înconjurătoare inclusiv în funcție de stimulente externe, nu bazându-ne pe date concrete uh, statistice, motiv pentru care aceste interpretări pot fi foarte diferite, ele se numesc percepție. Deci, eu cred că ar trebui să lucrăm mai degrabă în baza unor date statistice, date care sunt în prezent la uh, dispoziția statelor membre, din păcate mereu mai reticente în ale uh, împărtăși. Proiectul acesta de raport uh, vizează un lucru care uh, reprezenta în propunerea comisiei o serie de lacune, și anume stabilirea unor categorii vulnerabile. Aș uh, insista aici asupra unei abordare de gen în toate, în tot ce înseamnă datele statistice, apoi problema minorilor și, în special, problema uh, evaluării vârstei minorului, apoi dispoziții cu privire la o serie de garanții pentru primire, pentru integrare. Voi prezenta amendamente în numele grupului meu, amendamente care merg în linia celor prezentate de doamna raportor. <clears throat> Voi prezenta amendamente menite să ofere un cadru mai global al politicilor de uh, Uh, detenție practicată de statele membre, prin care acestora să li se ceară să stabilească sau să prezinte justificări pentru condițiile și durata detenției. Apoi ar trebui să avem date agregate în mai mare măsură în legătură cu primirea și integrarea. Asta în spiritul integrării, uh, pardon, transpunerii directivei de resort. E interesant în același timp să existe și date dezagregate care permit o comparare între cererile de azil și răspunsuri și voi încheia spunând că, uh, pentru că termenul pentru depunerea amendamentelor este foarte curând, vom conlucra cu doamna raportor pentru a obține în final un text cât mai uh, ușor de susținut, pentru că e foarte important să lucrăm în momentul de față în baza datelor statistice pentru a, a putea avea în cele din urmă o percepție mai aproape de realitatea statistică. Mulțumesc atât din partea raportorilor din umbră, Marie Cristin cred că adresase comisiei o întrebare. Dorește comisia să răspundă? Sau poate doriți să reacționați la alt subiect? În urma celor spuse de raportori și de raportor, desigur, de raportor și de raportori în umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Desigur, a fost o întrebare pertinentă în ce privește da protecția datelor. Comisia vă garantează că există suficiente garanții în legislația europeană pentru protecția datelor, pentru a asigura tot ce ține de protecția datelor. Mulțumesc! Cecilia, dorești să intervii în încheiere? Mulțumesc foarte mult și le mulțumesc tuturor colegilor. E foarte bine să vedem că sunteți o, suntem o echipă Cu siguranță vom analiza cele pe care le-ați prezentat și dumneavoastră, pas cu pas. Am uh, luat legătura și cu Consiliul. Din câte înțeleg și în Consiliu, ieri sau astăzi s-a ajuns chiar la un acord, ceea ce este minunat, așa încât acum putem confirma că avem nevoie de date, de cifre, de statistici fiabile, coerente între statele membre, ca să putem vorbi despre aceeași cifră. Sunt foarte recunoscătoare colegilor și aștept cu interes să, să continuăm acest spirit de foarte bună colaborare ca de obicei. Mulțumesc! Într-adevăr, sunt foarte importante statisticile cât mai fiabile. Mulțumesc mult doamnei raportor, doamnă Wickström. Mulțumesc, colegi, dragi colegi, pentru prezența dumneavoastră în sală în această zi de joi. The next item is scheduled for 11:30. Avem următoarea, următorul punct prevăzut pentru 11 și jumătate dar pentru că nu sunt acum în sală colegii care se ocupă de punctul prevăzut pentru 11 și jumătate, vă propun să întrerupem ședința până atunci. Deci, întrucât vorbitorii din partea Eulisa, reprezentanții Eulisa, nu au sosit încă în sală, ne revedem în sală pentru a aborda ultimul punct de pe ordinea de zi a dimineții la ora 11 și jumătate, când e prevăzut, era prevăzut punctul respectiv.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

Sorry, colleagues, for the slightly late start. There's a lot of um, issues going on. This always happens on Thursday. Ne cerem scuze, dragi colegi. E joi spre prânz. Vă mulțumesc pentru prezență. Și acum, dragi colegi, să-i salut, să-l salutăm pe reprezentantul Eulisa, directorul executiv, domnul Garkov. Bun venit! Acum vom avea parte de o prezentare a raportului anual de activitate al agenției. Avem o relație strânsă și fructuoasă cu agenția, iar această prezentare este încununarea acestei activități, acestei colaborări și monitorizări. Felicitări de asemenea și pentru noul sediu de la Tallinn, care s-a deschis abia săptămâna trecută. Sper să vin și eu să-l vizitez la un moment dat. și știu că sunt colegi de-ai mei din comisie care fie au fost deja să-l viziteze sau o vor face. Îi dau acum cuvântul domnului Garcov pentru prezentare și vreau să precizez și că această parte a reuniunii noastre este transmisă live pe internet. Îi mulțumesc foarte mult doamne Gianici pentru prezență, așa că domnul, domnule Garcov, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și pentru invitație. Întotdeauna e o plăcere să vin, să vin în fața Comisiei Libe să prezint activitatea EULISA. Într-o 2017 ar trebui să spun că a fost un an dificil, dar uh, bun pentru agenție. Am avut parte de o dublă provocare, să ne concentrăm pe operațiunile existente și în același timp să creștem în permanență contribuția noastră la munca Uniunii Europene și credem că ne-am achitat cu succes de aceste sarcini. În 2017, agenția noastră a împlinit și vârsta de 5 ani. Și după 5 ani, de regulă te uiți în urmă să faci un bilanț al activității și aș putea spune că am reușit să ne îmbunătățim semnificativ eficiența, Uh, calitatea serviciilor și a crescut gradul de încredere în agenție, ceea ce arată utilitatea creării unui uh, organism profesionist în acest domeniu, organism profesional în acest domeniu al sistemelor IT. Agenția noastră contribuie în mod uh, semnificativ la Uniunea Europeană ocupându-se de uh, aspecte legate de securitate și gestionarea frontierelor în Europa. În 2017, agenția și-a îndeplinit actualul mandat cu succes, în special în ce privește uh, ge gestionarea mm, um, funcționării sistemelor IT, printre care uh, și de asemenea Eurodac. N-au existat uh, incidente majore și acum câteva date. La sfârșitul anului 2017, aproximativ 600 de mii de alerte fuseseră înregistrate, eh, milioane de alerte au fost înregistrate și peste 5 miliarde de verificări au fost în sistem. Și uh, am, ne-am ocupat de peste 5 milioane de uh, dosare în agenția noastră. Iată că aceste cifre arată cât de mult s-a îmbogățit activitatea noastră față de anii precedenți. Apoi, în ce privește gestionarea frontierelor externe și punerea în aplicare a politicilor europene de vize și azil. Toate acestea cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni, precum și a, printre acestea a dreptului de mișcare, dreptului de liberă circulație, Asigurăm așadar o contribuție la, funcțional, la buna funcționare a mecanismelor și sistemelor IT ale Uniunii Europene. Dar pe viitor, un răspuns adecvat la presiunea migratorie, la amenințarea teroristă, va depinde din ce în ce mai mult de un schimb adecvat de informații, lucru care se va putea face numai prin intermediul uh, unor sisteme IT și unor soluții IT eficiente, flexibile, perfect interoperaționale. Câteva date acum în legătură cu realizările din 2017. Odată cu integrarea tehnică a Croației în sistemul SIS, acum Croația este gata să intre în spațiul Schengen. În 2017, agenția a finalizat și dezvoltarea sistemului de matching, de uh, corelare a amprentelor digitale. Și sistemul a devenit operațional în martie anul curent. Mai multe state membre folosesc în mod activ acest sistem sau se pregătesc să îl folosească. În mai, peste 21.000 de de Uh, uh, verificări cu date um, biometrice și amprente digitale, numărul de 21.000 uh, anterior crescuse la peste 40.000. Apoi există schimbări în codul vizelor. schimbări importante care ar, ar putea avea un impact major asupra spațiului Schengen. Prin urmare, nu avem în niciun caz dreptul să facem nici cea mai mică greșeală. Pentru asta se justifică și creșterea de buget. S-au desfășurat exerciții de uh, redresare în urma unei, unei catastrofe pentru a ne pregăti mai bine să facem față unor amenințări uh, cibernetice sau teroriste. A fost implicat și Eurodac. În momentul de față este gata să facă față unui număr de 7 milioane de dosare și uh, unui număr de câteva mii de prelucrări pe oră spre deosebire de cifra anterioară de o singură mie. Însă, activitatea din 2017 a agenției nu s-a limitat doar la sarcinile sale de zi cu zi, obișnuite. Am obținut, am primit și sarcini noi. În 2017, agenția a făcut progrese substanțiale la pregătirea pentru punerea în aplicare a sistemului de intrare. Ieșire am uh, desfășurat un proces de uh, angajări adecvat, am relansat uh, procedura de dezvoltare a sistemului și la oaltă cu statele membre ne-am pregătit, am pregătit specificațiile tehnice ale sistemului, de asemenea oferim Comisiei Europene un sprijin important la elaborarea actelor, așa cum ne cere articolul 36 din regulamentul de funcționare, în care se reglementează faptul că trebuie să existe o colaborare la timp și o Um, acest, acest uh, act a intrat în vigoare în iunie anul acesta. Initial preparations were done in 2017. Am uh, desfășurat câteva reuniuni cu autoritățile competente din uh, Statele Unite, din Canada, am de la Londra am discutat despre schimburi de experiențe și despre modul în care se pun în aplicare sisteme asemănătoare în aceste țări. Avem un sprijin proactiv pe care îl acordăm interoperabilității în general, în special baza unor studii comune. Susținem și Comisia la elaborarea unor alte studii în continuare și lucrăm la aspectele tehnice ale punerii în aplicare a interoperabilității și o vom face și în anii următori. Agenția sprijină statele membre la gestionarea sistemelor în ce privește în special calitatea serviciilor. Avem un plan de acțiune privind calitatea în cadrul listei noastre de acțiuni uh, strategice și aducem la oaltă mai multe părți interesate, implicându-le în activitatea gestionată de agenție. Elaborăm indicatori de calitate a datelor, respectarea standardelor minime, așa cum prevede uh, regulamentul revizuit EULISA la articolul 8. În 2017, agenția a Uh, oferi statelor membre peste 40 de cursuri de formare cu privire la utilizarea sistemelor încredințate agenției. Aceste cursuri nu s-au limitat doar la aspecte legate de IT, au fost uh, invitați și um, funcționari care se ocupă de sirene și evaluatori. Și în 2017 agenția și-a crescut contribuția la mecanismul de evaluare Schengen. Experții agenției participând la 8 misiuni de evaluare la solicitarea comisiei. Am crescut și sprijinul pentru politica de vize și SIS Sirene, participând la 3 misiuni în afara Uniunii Europene. În ce privește bugetul agenției, acum în 2017 am avut un buget de 173 de milioane în credite de angajament și apoi 67 de milioane în credite de plată. am folosit aproape 100% bugetul, inclusiv cu cheltuielile administrative pentru 2018. În același timp aș dori să spun că cu cât uh, durează mai mult adoptarea diferitelor propuneri legislative, cu atât există riscuri pentru bugetul agenției. Și ar fi necesare acțiuni și, și necesită acțiuni suplimentare pe care agenția trebuie să le desfășoare, ceea ce îngreunează pe, pe mai departe posibilitatea de a folosi toate creditele agenției În, două, în ce privește personalul, în 2017 am avut 157 uh, de posturi autorizate, din care 121 temporare permanente și celelalte temporare sau uh, personal detașat. Am uh, făcut progrese și în ce privește construirea noului sediu pe care îl avem acum la Tallinn, el a început în 2017, a început în 2017 și s-a încheiat în luna mai a anului curent, așadar din luna iulie avem un, o casă nouă la Tallinn și ne menținem sediul operațional și la Strasburg. Progresul a fost bun, substanțial, personalul s-a mutat în noua clădire, dar în același timp există o îngrijorare că acest sit renovat va fi insuficient din punctul de vedere al capacității pentru a face față noilor sarcini ale agenției. Motiv pentru care ne pregătim pentru o a doua etapă de extindere pentru a face față lipsurilor identificate din punctul de vedere al infrastructurii în activitatea agenției, așa încât să putem răspunde și sarcinilor noi pe care le vom avea. Sigur, ne-am confruntat cu o mulțime de provocări, avem o listă întreagă, nu o să vă citesc acum, dar o să insist pe câteva provocări principale asupra cărora, mm, cu care ne-am confruntat. E vorba, de exemplu, de personal. În 2017, agenția a trebuit să se ocupe de toate sarcinile încredințate ei, curente și noi, cu un personal care, de facto, fusese redus în urma uh, acelei, uh, stabili, uh, acelei decizii din 2013 de a se reduce personalul instituțiilor Uniunii Europene. Sigur că să nu uităm că pentru a funcționa adecvat, agenția are nevoie și de personal adecvat și riscăm în momentul de față să nu ne mai putem conforma cu legislația europeană relevantă, în special regulamentul financiar, cu personalul pe care îl avem, riscăm să întârziem cu activități care sunt foarte importante pentru atingerea noilor obiective și sarcini ale agenției. Deci, în acest sens, în anul 2018 și în anii ce vin, una dintre prioritățile noastre importante va fi să ne consolidăm în măsura posibilului și, desigur, cu sprijinul uh, autorităților abilitate, uh, personalul pentru a asigura o bună funcționare a activită a organizării noastre, a organizației noastre. Deci, pentru a încheia, ne ocupăm uh, de, în ce privește mandatul nostru de a gestiona sistemele de scară largă IT uh, pentru, în domeniul JAI. Ne-am achitat cu succes de această sarcină și încercăm și o vom face și pe, continua, și pe mai departe să răspundem în mod adecvat provocărilor contribuind în mod concret la activitatea Uniunii. După cum spuneam, uh, parcurgem în momentul de față o transformare rapidă din punctul de vedere al sistemelor IT, devenim digitalizați cu totul, dependenți cu totul de sisteme IT și de schimburile de informații. Din acest punct de vedere, activitatea noastră va continua cu un sprijin tehnologic activ adresat autorităților din statele membre și instituțiilor Uniunii Europene, așa încât aceasta să fie mai puternică. Mulțumesc, domnule Garkov. Înainte să le dau cuvântul uh, intervenienților, aș dori să spun un lucru. M-a surprins un lucru veniți la noi în mod regulat și cred că avem o relație foarte bună cu agenția dumneavoastră. Una dintre întrebările pe care doream să vi le adresez este următoarea. Și anume să discutăm mai mult despre felul în care agenția dumneavoastră va face față provocărilor cu care vă confruntați. Fiecare agenție are problemele sale specifice, nu sunteți singura agenție europeană. Uh, și oare ați putea să ne spuneți câteva lucruri despre provocările care sunt foarte dificil de sesizat din exterior, dar care sunt foarte semnificative totuși din interior. Să un exemplu. Interoperabilitatea. E o chestiune foarte controversată din punct de vedere politic, dar se pare că problema aceasta se extinde dincolo de conceptul strict al interoperabilității. Dumneavoastră ați analizat problema. Cum ar uh, aborda EULISA această problemă? Ați vorbit și despre îmbunătățirile necesare ale infrastructurii, de extinderea sistemului VIS, sistemul de intrare-ieșire, etc. Sunteți de părere că toate acestea sunt provocări obișnuite sau, din punct de vedere realist, vor fi provocări majore pentru EULISA? sunt mai mult decât provocările obișnuite cu care se confruntă o agenție. Oamenii, în general, nu înțeleg foarte bine cum funcționează lucrurile cu bazele de date și de, dinspre exterior. Dacă privim problema, nu înțelegem foarte bine dacă sunt provocări obișnuite sau majore, provocări tehnologice grave. Este pregătită EULISA să facă față acestor provocări? Uh, puteți garanta securitatea datelor pe care le mânuiți și așa mai departe. Caterina are cuvântul acum, te rog. Grație, grație. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului director Garkov pentru prezentarea atât de aprofundată a activității agenției ULISA pe care ne-a făcut-o. Eu însă mi-am avut ocazia să vizitez agenția, să văd cum funcționează aceasta și am lucrat și la uh, actualizarea regulamentului EULISA. Cunosc așadar provocările legate de gestionarea unor baze de date din ce în ce mai complexe și ample, care vor conține pe viitor și intrările, ieșirile, ECRIS, noul ECRIS și așa mai departe. Vă mulțumesc așadar pentru această prezentare prin care ați răspuns deja unora din întrebările pe care le aveam eu. Știu că EULISA a desfășurat o activitate foarte importantă în sprijinul statelor membre și că s-au făcut schimburi de informații în ce privește gestionarea frontierelor și uh, garantarea siguranței publice. Ne vorbeați și, astfel ați și răspuns la una dintre întrebările pe care le aveam eu, de îmbunătățirea calității datelor. Cred că acesta este un o chestiune fundamentală. Și apoi ați răspuns la o altă întrebare pe care o aveam eu, și anume cea legată de formarea profesională. E importantă și aceasta fiindcă se leagă de subiectul calității datelor. Aș insista pe sprijinul și contribuția agenției la o formare adecvată a personalului angajat în statele membre, astfel încât acestea să poată utiliza sistemul corect și să obțină, deci, cele mai bune rezultate cu putință. V-aș întreba dacă au existat dificultăți în acest sens, care au fost acestea și cum le-ați depășit. Încă o dată mă refer în mod deosebit la formarea personalului. Un alt aspect la care v-ați referit este cel al resurselor, cu siguranță un aspect foarte important. Ați, uh, una dintre puținele chestiuni pe care le-ați uh, subliniat critic a fost lipsa personalului în, în, în cursul descărcării bugetare pentru anul trecut. Ne-ați vorbit așadar de efortul dumneavoastră ca pe viitor să recrutați mai mult personal – v-aș întreba, aveți resursele necesare? Fiindcă, nu e așa, ca să creșteți numărul angajaților va fi nevoie de mai multe resurse. Deci, întrebarea mea este, aveți resursele necesare? Și dacă nu, ce credeți că ar trebui făcut? Și o observație cu caracter general, revenind asupra unui lucru pe care domnul președinte Moraes îl spunea mai devreme. Vorbeați dumneavoastră de interoperabilitate și de sistemele biometrice. Se impune aici uh, acordarea unei atenții maxime problemei protecției datelor personale și a vieții private. Noi știm că există agenții care se ocupă în mod dedicat de acest lucru. Agenția Dreptul pentru Drepturile Fundamentale, FRA, dar și uh, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, care au formulat o serie întreagă de recomandări în acest sens. V-aș întreba așadar pe dumneavoastră, dacă da și dacă da în ce termeni, în ce mod a colaborat EULISA cu aceste agenții tocmai pentru a da, uh, pentru a transpune în practică această necesitate de a proteja și garanta o protecție maximă a datelor. În încheiere, așadar, v-aș întreba cum colaborează uh, agenția dumneavoastră cu sectorul privat, tocmai în sensul menținerii unor standarde cât mai ridicate atât din punct de vedere tehnic, cât și din punctul de vedere al siguranței. Mulțumesc! Thank you, Caterina and Barbara, please. Mulțumesc, Caterina. Barbara, te rog. Și eu aș dori să vă felicit, domnule Garcov, pentru munca dumneavoastră foarte bună din 2017, mai ales pentru faptul că ați sprijinit uh, îndeaproape Croația în momentul în care a, s-a alăturat sistemului SIS, VIS și uh, Eurodac. Am o întrebare care vizează interoperabilitatea. Știu că agențiile dumneavoastră sprijină îndeaproape studiile comisiei cu privire la instrumentele interoperabilitate, nu doar cele pe care le-am discutat în timpul trialogurilor, unde este vorba de uh, consolidarea mandatului EULISA. Așadar, în opinia dumneavoastră, ce ar trebui să se regăsească în portalul european de uh, căutare și în um, portalul principal pentru a consolida sistemul și pentru a-l face mai eficient? Aceasta este întrebarea mea principală. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Barbara. Domnule Garcov, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc doamnelor Chinice și doamnei uh, Crușcova pentru întrebările lor și pentru sprijinul lor. Am să încerc să le dau tuturor un răspuns. În primul și în primul rând, interoperabilitatea este o problemă complexă, în mod clar. Însă eu consider că acum a ajuns în lumina reflectoarelor la un moment oportun, pentru că și la nivel european se atinge, la o masă, se atinge o masă critică și la nivelul statelor membre a datelor, sistemului informaț- informaționale. După cum am spus adineauri, asistăm la o schimbare tehnologică foarte mare în domeniul gestiunii datelor, gestiunii frontierelor, etc. Așadar, uh, Trebuie să ne asigurăm că munca ofițerilor de imigrație, polițiștilor și uh, vameșilor mult mai bună, polițiștilor de frontieră, adică. Ei trebuie să colaboreze cât mai bine prin intermediul sistemelor informatic. În același timp, interoperabilitatea propriu-zisă nu presupune crearea de noi baze de date sau agregarea unor date, combinarea unor sisteme, nu. Pur și simplu creșterea eficienței a ceea ce avem astăzi. Despre asta este vorba gestionarea mult mai cuprinzătoare și mai eficientă a, identității, a gestiunii identităților la nivel european, pentru că astfel se creează garanții mult mai puternice și mult mai bune pentru păstrarea, uh, pentru protecția datelor, practic. EULISA lucrează foarte îndeaproape cu Comisia, asta este sigur, dar sprijinim și negocierile în momentul în care ni se cere acest lucru. Trimitem experți. Sperăm că pe propunerea privind interoperabilitatea, care va veni în următoarele luni, vom putea să atingem progrese satisfăcătoare ca să ajungem la un rezultat bun. Să putem integra sistemele existente într-un, într-o arhitectură a interoperabilității mai generală. Va fi o provocare nu doar tehnică, va fi o provocare tehnică într-adevăr, pentru că asta este interoperabilitatea, dar principala provocare este că, alături de interoperabilitate, vor mai fi și câteva alte probleme pe care va trebui să venim cu rezultate. Să începem cu cel mai evident, sistemul de intrare-ieșire. Regulamentul respectiv va intra în vigoare în curând, ne așteptăm noi. Există de asemenea și reformări ale anumitor um, regulamente care guvernează alte sisteme, vor fi negocieri și pe aceste teme și va trebui să punem în aplicare toate aceste lucruri într-o perioadă de timp de 3 până la 5 ani. Aceasta va fi principala mare provocare din punctul nostru de vedere. După cum am spus, vom face tot ce ne stă în puteri. Bineînțeles, presupunându-se că primim alocările bugetare și de personal necesare ca să ne achităm de toate aceste responsabilități. În ceea ce privește siguran, securitatea datelor, pot să vă asigur că sistemele pe care le gestionăm noi dețin un nivel înalt de securitate. Măsuri organizaționale, măsuri de acces la sisteme, persoanele care au acces la sisteme, măsuri de securitate cibernetică, Aceleași măsuri se vor aplica și noilor sisteme pe care le vom pune în aplicare, din punctul de vedere arhitecturii, al interoperabilității, etc. În ceea ce privește calitatea datelor, agenția depune mari eforturi pentru a asigura calitatea datelor din sistem. Am început din 2016, după cum v-am spus, ne-am extins uh, munca în 2017, furnizăm rapoarte regulate statelor membre în ceea ce privește devierile de la standardele actuale privind calitatea datelor. Și am constatat că statele membre iau din ce în ce mai multe acțiuni pentru a corecta datele, ca să fie la standardele necesare. În 2017 s-au corectat mai multe date decât în trecut și vom continua eforturile pe acest front. Așteptăm să intre în vigoare noul nostru regulament care ne va oferi șansa de a face și următorul pas. Împreună cu statele membre și cu Comisia Europeană vom încerca să găsim indicatori comuni pe care să-i putem aplica la, la nivelul sistemelor europene, dar și la nivelul sistemelor naționale. Și cred că astfel, prin noul regulament, vom putea uh, efectua niște schimbări foarte pozitive. În ceea ce privește formarea și creșterea capacității, acest, uh, acest domeniu uneori este ignorat, dar este esențial pentru a utiliza uh, la maxim noile tehnologii și noile sisteme. Agenția, în 2017, a organizat 42 de cursuri de formare diferite, ne extindem portofoliul în acesta și dorim să continuăm să ne extindem portofoliul în anii care urmează. În același timp, există câteva provocări care țin de acest uh, domeniu. Statele membre ne cer din ce în ce mai multe tipuri de formare și atunci uh, înțelegem că crește capacitatea din statele membre, dar pe de altă parte agenția noastră are resurse foarte limitate prin care, pe care să le putem acorda și activităților de formare. Avem un ofițer, un angajat ocupat cu, um, care se ocupă cu formarea. Doar unul la ora actuală. Ne bazăm foarte mult și pe experții naționali, colaborăm cu ei, dar nu întotdeauna se implică și administrația națională, nu ne, tre- nu ne trimite întotdeauna cei mai buni uh, sau uh, suficient de mulți experți care să colaboreze cu noi. Prin consolidarea personalului agenției sperăm că vom avea rezultate mai bune. Sperăm că vom primi și sprijin din partea autorității bugetare în acest sens. În ceea ce privește formarea acordată pentru cei din statele membre, vreau să spun că formarea se bazează pe principiul de la forma, de formarea formatorilor. Noi nu lucrăm direct cu utilizatorii finali. În ultimul rând, anticiparea nevoilor care provin de pe urma noilor sisteme care vor intra în vigoare, sistemul de intrare și de exemplu. Am lansat o inițiativă cu CEPOL și Frontex, am reunit experți de la toate aceste agenții, la noi, ca să formăm un curriculum de formare pentru formarea în domeniul acestui nou sistem care va intra în vigoare în curând. În 2019, acest curriculum va fi utilizat pentru a pregăti portofoliul de formare în așa fel încât în 2020-2021 el să poată fi pus în aplicare. Încercăm să anticipăm nevoile, să fim proactivi, nu doar reactivi. Uh, interoperability, yes, it's a hot, uh, hot topic. Interoperabilitatea, după cum spuneam și mai devreme, este o temă controversată, mai ales în contextul uh, protecției datelor. interoperabilitatea nu va crea noi sisteme. Nu vom avea de protejat noi sisteme și noi date. Deci aceleași aranjamente care există la ora actuală vor continua să se aplice în momentul în care există arhitectura de interoperabilitate. Însă, trebuie să facem o diferențiere între protecția datelor și viața privată. Protecția datelor se referă la felul în care apărăm uh, datele uh, private în sisteme. Și aici e vorba de responsabilitatea noastră și aici suntem uh, controlați uh, și supravegheați de uh, supraveghetorul european prin protecția datelor. Și în ultimii ani nu s-au constatat în inspecțiile lor chestiuni cruciale, grave. Apoi, privacy, viața privată, asta ține de felul în care sunt utilizate sistemele. Aici e vorba de implicarea statelor membre. Principiul de privacy by design este utilizat în întregul sistem și încercăm să încurajăm uh, utilizarea acestui uh, concept și la nivel de state membre. Alături de Agenția pentru, protec- pentru protecțiile um, protecția libertăților fundamentale, încercăm să proiectăm sistemele într-o metodă cât mai uh, adecvată și de asemenea vom vedea cum va fi proiectat și sistemul ETIAS ca să țină seama de toate aceste constrângeri. Un parteneriat deschis și constructiv cu sectorul privat este esențial pentru noi. Inovarea provine din partea sectorului privat. Noi trebuie să găsim cea mai bună metodă pentru a utiliza noile tehnologii, noile uh, metode în favoarea părților interesate. De, aceea avem practica de a organiza o conferință anuală, mese rotunde cu industria, unde noi discutăm despre toate aceste chestiuni curente. De exemplu, va avea loc o conferință cu privire la tehnologia utilizată la granițele terestre și în acest sens vreau să vă spun că de 5 ani noi tot lucrăm la construirea unei bune relații cu sectorul privat, care sperăm că va continua și pe viitor în diversele noastre proiecte pilot. Doamna Codecica, interoperabilitatea și ce se poate face pentru menținerea securității. Cele două elemente nu reprezintă elemente noi în sistem. În sistem. Ele vor fi doar un cadru prin care se acordă un acces mai eficient la datele care există deja în sistem. Se aplică aceleași reguli de acces ca la ora actuală pentru acele sisteme individuale. Și pentru ESP și pentru CR se aplică aceleași reguli ca la Eurodac. Vom garanta principiul de limitare a obiectivelor în momentul în care se accesează aceste date. Datele la ora actuală se află în sistemele individuale, dar pe viitor, pe viitor în interoperabilitate, în acea arhitectură a interoperabilității, utilizarea datelor va fi mult mai eficientă, accesarea lor va fi mai facilă. Vă mulțumesc și sper că am reușit să răspund tuturor întrebărilor dumneavoastră. Mulțumesc mult! Mulțumesc și colegilor care au venit la această dezbatere. Mulțumesc, domnule Carcov. Mult spor la muncă și ne revedem în curând. Cu aceasta am încheiat sesiunea de dimineață. Avem o întâlnire a coordonatorilor la 12.30 și ședința începe la ora 15. Audierea cu privire la Directiva privind facilitarea va fi la 15.30. Vă mulțumesc, uh, stimați colegi, și ne revedem după masa. Poftă bună! coordinators in this room? No, it's another room. Oh.